Let's open the agenda, the order of the day. Pe ordinea de zi avem punctul 1 și anume adoptarea ordinii de zi. În calitate de președinte, v-aș propune să eliminăm punctul numărul 7 referitor la delegația în sudul Italiei, Rosarno. Membrii au primit, s-au întâlnit deja și există un program unde au participat toți membrii, așa că vă propun să avem încredere în colegii noștri pentru a putea defini toate aceste aspecte organizatorice pentru această misiune la Rosarno. Și vă rog să țineți cont de faptul că există și o notiță suplimentară la ordinea de zi, după voturi, imediat după aceea, vom avea o scurtă prezentare din partea reprezentantului Comisiei, domnului Jonathan Fall, pe care îl salutăm, în legătură cu viitoarea inițiativă asupra unui acord de principii pentru protecția datelor UE-Statele Unite. Dacă nu există obiecții, atunci considerăm această ordine de zi adoptată. Trecem la punctul 2 comunicările președintelui. În primul rând, v-aș propune să susținem recomandările coordonatorilor pentru numirea următorilor raportori. Domnul Raul Romeva din partea verzilor pentru tratament egal al persoanelor, indiferent de religie, credință, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. În al doilea rând, doamna Iaroca din partea PPE-ului pentru raportul din proprie inițiativă asupra situației romilor în Europa. A treia numire, doamna Gomez din partea uh, socialiștilor și democraților, raport din proprie inițiativă asupra comunicării Comisiei către Parlament și Consiliu în legătură cu întărirea uh, siguranței nucleare, radiologice, biologice și chimice în Uniunea Europeană. În al patrulea rând, doamna Kinga Cal, din partea socialiștilor și democraților, nu, vă rog să mă scuzați, din partea PP-ului, spune președintele, raportor pentru avizul asupra aderării la Uniunea Europeană, aderării Uniunii Europene la Convenția Europeană asupra drepturilor omului. În al cincilea rând, domnul Papadopoulou, din partea socialiștilor și democraților, pentru avizul referitor la abordare comunitară asupra prevenirii dezastrelor naturale și provocate de om. Dacă nu aveți obiecții, atunci toate aceste recomandări sunt adoptate. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite în cadrul programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste. Avem și un vot programat pentru astăzi. Așa că v-aș propune să facem în felul următor. Știți că în dimineața aceasta conferința președinților a hotărât să mențină pe ordinea de zi de la plenara de săptămâna viitoare chestiunea acestui acord între Uniunea Europeană și Statele Unite TFTP. De aceea va trebui să facem o recomandare pentru votul la plenară. Săptămâna trecută am discutat în prezența domnului Fall și a domnului Butarelli acest acord TFTP între Uniunea Europeană și Statele Unite. Astăzi, după o altă rundă de dezbateri, vom avea un vot asupra proiectului de recomandare din partea colegului și raportorului la acest dosar, doamna Henis Pleskert. Au existat discuții în legătură cu procedura, așa că v-aș ruga să fiți foarte atenți la ce vom face. pentru a putea evita problema incongruențelor atunci când Parlamentul va trebui să voteze în urma procedurii de aviz din partea Parlamentului, se admite doar un singur vot. În cazul acestui acord, raportorul ne-a prezentat un proiect de recomandare. Acesta propune să amânăm avizul conform până la încheierea acestui acord. Deci, ținând cont de acest lucru, pentru ca votul să meargă bine, trebuie să știm că dacă votăm da pentru recomandarea raportorului, atunci înseamnă practic că respingeți acordul. Dacă votați raportul, înseamnă nu pentru acord. Și invers. Dacă votați nu pentru recomandarea raportorului, atunci înseamnă că nu urmați recomandarea și înseamnă, prin urmare, că sunteți de acord cu încheierea acordului. Deci dacă votați nu pentru raport, votați da pentru acord. Domnul Busutil, vă rog, un punct de ordine. Yes, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să prezint două chestiuni în legătură cu procedura pe care o urmăm aici și care ar putea avea un impact asupra valabilității votului pe care îl vom avea. Sunt două chestiuni aici și aș vrea să vă rog să dați o regulă clară asupra acestor chestiuni din cauza importanței valabilității procedurii noastre. Prima chestiune se referă la problema traducerii documentului, pentru că am primit doar versiunea acestui raport într-o singură limbă și, din câte am înțeles eu, acesta ar trebui să fie disponibil în toate limbile de lucru pentru a putea lucra și vota asupra lui. Un al doilea punct se referă la votul pe care îl vom avea și importanța acestuia. Raportul pe care îl avem în fața noastră ne recomandă să amânăm avizul conform pentru acordul SWIFT. Și aceasta înseamnă că dacă votăm da, așa cum ați spus, suntem de acord cu raportorul și aceasta înseamnă că va trebui să amânăm acordul nostru față de acest acord. Însă cei care doresc să fie de acord cu acordul SWIFT nu au o opțiune la votul de astăzi de a-și exprima această poziție, pentru că ei se pot pronunța doar cu da sau nu în ceea ce privește amânarea acestui raport. Și iată deci o problemă cu procedura aici. Și aș vrea să ne dați o regulă foarte clară a ceea ce trebuie să facem, pentru că aceasta ar putea avea un impact asupra valabilității procedurii pe care o aplicăm aici. Sper să fi fost destul de clar, v-am scris deja despre acest lucru, dar cred că este important să avem o regulă clară care să fie trecută în procesul verbal, să știm, să știm dacă ceea ce facem sau nu este valabil. Mulțumesc, domnule Busutil. Vom ține cont de comentariile dumneavoastră de întrebările și comentariile pe care le-ați făcut în legătură cu procedura de vot și, de asemenea, în legătură cu problema traducerii. care trebuie să fie disponibilă atunci când avem de-a face cu un vot, indiferent cât de important este el sau nu. Deci sunt de acord cu procesul de grăbire a traducerii pentru că, de fapt, traducerea în toate limbile ar trebui să fie disponibilă aici la Parlament pentru a putea să ne pronunțăm în cunoștință de cauză. Ținem cont, de asemenea, de acest lucru și vom trimite această informație secretariatului pentru a ne asigura că totul va fi în ordine. Cel de-al doilea comentariu pe care l-ați făcut. În legătură cu obiectivul practic al votului. Tocmai de aceea v-am explicat mai devreme că în conformitate cu procedurile în vigoare după tratatul de la Lisabona, avem aici o procedură de aviz conform, care trece întâi prin comisie. Asta înseamnă că votăm această recomandare a raportului. V-am spus clar de la început că recomandarea în acest raport ne arată că această comisie nu acceptă să ofere avizul conform pentru această, acest acord. Și aceasta va avea un efect clar juridic asupra acordului, și anume va suspenda intrarea în vigoare care a avut loc la 1 februarie. Aceasta înseamnă că acordul nu va mai fi aplicabil. Însă, votul final al Parlamentului European va avea loc doar săptămâna viitoare la plenară, în plenul Parlamentului. Deci mai avem o săptămână la dispoziție. Noi trebuie să ne facem treaba aici, în comisie, și trebuie să votăm această recomandare. Recomandarea ne propune să nu acceptăm acest aviz conform, deci cei care votează da pentru raport, practic își anticipează votul, votul negativ față de acord. Cei care votează nu pentru acest raport anticipează votul lor pozitiv față de acord. În ceea ce privește conținutul acestui dosar, am discutat de nenumărate ori în detaliu acest lucru aici la comisie în cadrul ședințelor pe care le-am organizat pe această temă. Este vorba de programul TFTP și dosarul SWIFT, cum sunt cunoscute. Așa că, din punctul meu de vedere, cred că am avut destul timp la dispoziție pentru a analiza conținutul propriu-zis al dosarului. Acum a sosit momentul să ne pronunțăm în ceea ce privește recomandarea raportorului. Și am să dau cuvântul secretariatului pentru a ne prezenta problema traducerii. The honorable... Mulțumesc. Ați primit deja răspunsul din partea serviciilor plenarei care sugerează modelul care ar trebui să fie utilizat pentru acest vot. Acest vot se face în conformitate cu o recomandare, recomandare ce conține unele părți ce nu sunt traduse în toate limbile oficiale. În conformitate cu regulile noastre, aceste părți ar putea fi scoase din vot. Însă, Decizia finală asupra acordului există în toate limbile oficiale. Deci dacă aveți o problemă procedurală, atunci votul poate fi făcut doar asupra recomandării finale asupra acordului. Deci da sau nu. Și în acest caz, raportorul sugerează răspunsul negativ, iar cei care vor vota pozitiv pentru acord înseamnă că vor vota nu pentru această recomandare. Aici vom avea, practic, vom trimite la plenară modelul referitor la rezultatul votului. Deci este doar o problemă de a urma regulile. Dacă doriți, votați în conformitate cu recomandarea, dacă aveți obiecții, votați în legătură cu acordul însuși. Coordonatorii poate doresc să se pronunțe, să hotărească ceva acum. Ne vom vota și vom utiliza procedura pentru raport și nu pentru acord. Ce hotărăți? Doamna Henis Plesert. Cred că ar trebui să respectăm procedura ca atare, așa cum a fost explicată și de departamentul juridic și de domnul Danț, care ne-a trimis un e-mail prin care explica procedura. Problema lingvistică există într-adevăr, însă toți raportorii din umbră au fost de acord în săptămâna aceasta că vom lucra în engleză din cauza lipsei de timp și aceasta și din cauza mandatului care ne-a venit târziu din partea conferinței președinților. Aceasta s-a întâmplat doar pe 26 ianuarie, deci nu vă puteți aștepta ca eu să pot uh, elabora acest raport și să și avem timp să-l traducem până acum. Îmi pare rău de acest lucru că nu avem traducerile în toate limbile, dar oricum recomandarea finală există. Grupul socialiștilor și democraților susține raportorul în tot ceea ce a spuse. Mulțumesc. Mai există vreun coordonator? Domnul Mastela? Mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră ați văzut o importantă față de ceea ce a prezentat domnul Busutil și explicația care ne-a venit din partea secretarului general ne arată că avem de-a face aici cu un exces de birocrație. Și vreau să spun colegii mele că lipsa de timp nu poate justifica lipsa acestor traduceri, pentru că vorbim aici de conținutul unui document care este foarte important. Așa că nu vreau să contrazic pe nimeni, dar cred că dacă avem timp și dacă îndeplinim condițiile necesare, atunci nu știu de ce n-am analizat această situație cu mai mare atenție. pentru că, de fapt, nu știm ce ar trebui să votăm, dacă ar trebui să votăm da sau nu. Și ar trebui să ținem cont de procedurile parlamentare și să respectăm legislația. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Diaz de Mera. Aș vrea să clarific lucrurile, să încerc să le clarific. Avem un document foarte important care a fost declasificat foarte recent și tocmai pentru că acest lucru s-a întâmplat atât de recent, el n-a putut fi introdus în dezbatere. Mă refer aici la raportul definitiv, cel de-al doilea, al judecătorului Brugger. Acest raport este cunoscut de foarte puțin și necunoscut pentru marea majoritate. Concluziile din acest raport cred că sunt concluzii pe care ar trebui să le dezbatem și de care ar trebui să ținem cont aici. Pentru că ceea ce are de spus judecătorul Brugher este foarte important pentru noi. Iată de ce cred că președinția, domnul López Aguilar, ar trebui să se pronunțe în acest sens. Mulțumesc. Domnul Kirchhoff, un punct de ordine. Mulțumesc, domnule președinte. Conferința președinților a hotărât azi dimineață că vom avea un vot în această dupămasă și eu votez pentru acest lucru. Senor Romeva? Domnul Romeva. Sophie Inveld? Sophie, de asemenea pentru vot. Yeah. Yes, there is, there is a legal question here. Există o chestiune juridică aici care trebuie rezolvată. Dacă cineva prezintă problema votării acordului în loc de a vota recomandarea raportorului, iar recomandarea raportorului n-a fost tradusă în toate limbile oficiale, atunci avem nevoie de un consens pentru a nu încălca procedurile din punct de vedere juridic. Deci vom avea un vot, însă întrebarea este ce vom vota. Vom vota recomandarea sau acordul? Așa că să fie foarte clar pentru toată lumea. Jenin, dorești să intervii din nou? Domnule Alvaro? Domnul Tavares? Rezultatul acestui vot, domnule președinte, a fost deja explicat și tradus pentru toată lumea. Deci toată lumea știe care va fi rezultatul dacă votăm raportul. Pe de altă parte, toată lumea cunoaște foarte bine textul acordului, deci ar trebui să votăm asupra raportului. Domnul Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este vorba de un punct de ordine, este mai degrabă o întrebare către raportorii din umbră, pentru că raportorul principal a spus că a existat un acord între raportorii din umbră și toată lumea a fost de acord să se traducă acest document în engleză. Deci aș vrea să întreb pe raportorii din umbră dacă sunt de acord cu acest lucru, dacă au existat probleme și cred că dacă acum au apărut probleme din partea altor membri, n-are rost să le prezentăm acum. Aș vrea să știu deci din partea raportorilor din umbră dacă ei au prezentat obiecții față de acest lucru sau nu până acum. Sofie, te rog. Aș vrea să întreb grupul PPE dacă ar putea să revină asupra acestui punct. Pentru că să nu uităm că până săptămâna viitoare acordul exista doar în engleză, a fost uh, negociat de către miniștri doar în limba engleză și cred că Parlamentul acesta are o responsabilitate aici, anume să, să-și manifeste poziția. Știm despre ce este vorba, știm că este vorba de o formalitate dacă vom vota acum despre raportul doamnei Henis sau dacă vom vota despre acordul în sine și cred că ar trebui să ne asumăm responsabilitatea și mă bizui pe grupul PPE-ului să-și asume și el responsabilitatea care îi se cuvine. Domnule Busutil, sunteți de acord cu această propunere? Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o asigur în primul rând pe Sofie că ne uh, angajăm și ne asumăm responsabilitățile așa cum trebuie. V-aș propune să trecem mai departe la vot, la votul asupra recomandării raportorului, așa cum fusese propus inițial, ținând cont totuși de faptul că în procesul verbal să se arate că Uh, ne-am prezentat îndoielile în legătură cu valabilitatea acestei proceduri. Care este concluzia, spune președintele? Vom trece la vot, așa cum se propusese inițial, și anume vom avea un vot. Vom avea întâi ocazia să o auzim pe doamna Henis Plaskert și după aceea vom da cuvântul domnului Jonathan Fall din partea comisiei. doar raportorul și după aceea vom vota. Doamna Henis Plaskert. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vă, mă voi extinde foarte mult pentru că explicațiile anterioare și dezbaterile anterioare au fost destul de clare. Microfonul e deci vă spuneam că nu mă voi extinde, pentru că în uh, în explicațiile raportului acestea sunt foarte clare și am vorbit foarte mult cu colegii. Propun comisiei să nu acceptăm acest aviz confirm, să um, ne manifestăm câteva rezerve juridice foarte clare în ceea ce privește principiul proporționalității care a fost încălcat în actualul acord. Și mai mult decât atât, aș vrea să subliniez Consiliul nu a permis accesul Parlamentului la toate informațiile relevante și nici nu a răspuns la cererea noastră pentru a avea un mandat de negociere asupra acordului permanent. Aș vrea să spun încă o dată pentru toți colegii care au fost supuși presiunilor. Votul din comisia noastră în această dupămasă nu are încă consecințe juridice în ceea ce privește aplicarea acordului totuși este o avertizare clară pentru Consiliu față de ceea ce se va întâmpla la plenară săptămâna viitoare. De asemenea, Parlamentul nu ține doar cont doar de acțiunile Consiliului și acesta este mesajul pe care trebuie să-l trimitem. Parlamentul Parlamentului s-a cerut întotdeauna să aibă răbdare și pot să vă spun că am avut destulă răbdare, așa că nu ne putem permite să mai așteptăm promisiuni deșarte și aș vrea să-i spun aceasta și uh, reprezentantului comisiei. Acum mingea este în terenul comisiei care trebuie să reacționeze. Și am putea să ne gândim la amânarea votului în plenară, însă aceasta doar în anumite condiții. Am trimis deja acest mesaj Comisiei, Consiliului și autorităților americane. Vă mulțumesc! Ok, Thank you. Mulțumesc. Doamnă Henis Plașert, aș vrea să vă reamintesc că nu mai avem uh, ocazia de a discuta din nou. Nu vom deschide o nouă dezbatere, vom vota. Domnule Busutil, doriți să luați cuvântul? Haideți să trecem la vot. Aș vrea să vă reamintesc doar că votăm asupra recomandării din raport. Votul asupra acordului va avea loc peste o săptămână la plenară. Acum vom vota recomandarea. Deci dacă votăm da la această recomandare, înseamnă că vom vota nu pentru acord. Dacă votăm nu pentru recomandare, ne vom da consimțământul pentru acord. Mă scuzați, avem 59 de cartele și 55 de membri. 4 cartele de vot în plus.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 se încheie acum votul. So is rejected. The, the agreement is rejected. So the agreement is rejected. It's plus to the agreement to the to Plu a votat pozitiv pentru raport, deci raportul se adoptă. Deci recomandarea este să respingem acordul. Okay, then let's proceed to the following point. Trecem atunci la punctul următor. Circulația persoanelor Movement of persons. Circulația persoanelor care au o viză de ședere lungată, Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă, vă rog să luați loc. Vom vota acum proiectul de raport consolidat al domnului Coelho privind persoanele cu care dețin o viză de lungă ședere. Aici avem două propuneri înaintate înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Aceste două propuneri trebuie abordate prin condecizie, de aceea am hotărât să le punem la oaltă pentru a continua cu o procedură unică. S-au înaintat cinci amendamente, au fost retrase. Comisia Juri ne-a înaintat avizul său, iar raportorul împreună cu raportorii din umbră au negociat un text de compromis cu președinția spaniolă pentru a ajunge la un acord în prima lectură. Textul de compromis le-a fost trimis ieri tuturor membrilor Comisiei Libe, împreună cu lista de vot și cu proiectul de legislație de rezoluție legislativă, mă scuzați. Deci vă propun să votăm două lucruri. În primul rând, să votăm textul de compromis în totalitate și, în al doilea rând, să, să votăm proiectul de rezoluție legislativă. Doar dacă acest test de compromis nu se va accepta și va trebui să votăm fiecare articol în parte, deci doar în acest caz putem folosi lista de vot alternativă care v-a fost uh, trimisă ieri. Sunteți de acord cu această procedură? Îi dăm cuvântul domnului Coelho, raportorul, după care președinția spaniolă va ne va spune dacă se va primi o scrisoare din partea Corperului pentru a confirma un acord în prima lectură. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Aș vrea să le mulțumesc reprezentanților Comisiei și Consiliului, mai ales președinției spaniole. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați făcut și pentru modul în care am conlucrat. Am redactat acest text cu ajutorul raportorilor din umbră la o serie de reuniuni în timpul cărora am ținut cont de diferitele sugestii făcute. Noi vrem să garantăm, în primul rând, libera circulație în spațiul comunitar, libera circulație a persoanelor care dețin o viză de lungă ședere. Am ținut cont de cerințele legate de securitate, de protecția datelor și de dreptul la informare. Cred că am uh, preluat toate sugestiile care au fost făcute și, după părerea mea, am ajuns la un text echilibrat uh, care întrunește consensul. De ce trebuie să avem acord în prima lectură? Pentru că au intrat în vigoare noi instrumente legislative care deocamdată nu prevăd uh, acest drept de liberă circulație persoanelor care au viză de lungă ședere. Va trebui să acționăm cât mai repede pentru ca aceste persoane să nu aibă de suferit. Vă mulțumesc. În numele președinției, domnul José Manuel Rodríguez. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum a prezentat situația domnul Coelho în ultimele luni, Comisia, Consiliul și Parlamentul au uh, lucrat uh, din răsputeri pentru a elimina aceste obstacole din calea liberei circulației a persoanelor pe teritoriul european. Am lucrat pentru a avea același efect al vizei de de tip D ca și permisul ca și al permisului de ședere. E vorba de situația foarte multor străini care și-au reședința pe teritoriul Uniunii Europene. În ultimele săptămâni am avansat foarte mult și împreună cu raportorul am ajuns la un text de compromis în care echilibrăm clar, pe de o parte, libertatea de circulație în spațiul Schengen și securitatea pe de altă parte. Există totuși anumite rețineri oficiale din partea unor state membre și dar avem totuși uh, sprijinul majorității statelor membre. Deci odată ce vom avea un acord definitiv la Consiliu, vă vom transmite acest text dumneavoastră. Vă mulțumesc. În numele Comisiei, doamna Naghi. Nu este aici? Nu dorește nimeni să se exprime în numele Comisiei? Atunci vom vota. The two votes are going to be electronic. Okay? Ambele voturi vor fi uh, electronice, voturi cu apel nominal. Primul vot. Vom vota textul de compromis în totalitatea sa. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Foarte bine. Textul de compromis este adoptat. Trecem acum la cel de-al doilea vot privind proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Proiectul de rezoluție legislativă se adoptă. Votul în plenară va avea loc, dragi colegi, în sesiunea din luna martie la Strasburg. Și înainte de votul din plenară, Comisia Jurii va trebui să adopte modificările în baza temeiului juridic um, rezultat în urma punerii la oaltă a celor două proceduri. Eu am trimis o scrisoare acestei comisii, juri, în care le-am cerut uh, acordul. Am fost informat că această comisie, juri, poate să-și dea avizul pe 8 martie 2010 la sesiunea de la Strasburg. Now we are opening space here for the Commission representative. Am făcut uh, loc uh, pentru domnul Jonathan Fall, director general la Comisia Europeană, care ne va face o prezentare privind uh, acordul uh, pe care urmează să îl semnăm, acord legat de protecția datelor. Domnule Fall, vă rog să luați loc. Vă mulțumesc, domnule președinte. The Commission Uh, and successive presidencies have... Comisia și președințiile Consiliului au discutat despre principiile de protecție a datelor cu Statele Unite ale Americii de ceva timp. Mandatul pentru aceste negocieri ne-a fost acordat și ne-a fost extins de mai multe ori de câteva președinții succesive și am încercat uh, să ajungem la niște puncte în comun, communalities, cum spun prietenii noștri americani, între sistemele noastre juridice cu privire la protecția datelor personale. Există multe trăsături comune, însă există și diferențe însemnate. Am discutat despre niște formate, despre diferite formate în care am putea ajunge la niște înțelegeri. Există însă și alte aspecte care sunt în continuare controversate. Acum, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, cred că a venit momentul să ajungem la un acord uh, mult mai sigur, obligatoriu din punct de vedere juridic, și de aceea Comisia este gata să propună un mandat pentru negocierea oficială a unui acord între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind protecția datelor și privind uh, de asemenea schimbul de informații și condițiile în care se poate face acesta pentru punerea în aplicare a legii. Crede, cu siguranță vă dați seama că va fi o chestiune discutată pe larg, vor avea loc consultări pe care le-am inițiat deja, după care Consiliul va veni în fața dumneavoastră la un moment dat, în mod oficial, cu un text, cu un document. Noi vrem să încurajăm, bineînțeles, o dezbatere pe marginea um, acestui acord. Comisia va fi principalul negociator, o responsabilitate pe care ne-o luăm foarte în serios și, prin urmare, dorim ca de la bun început să aibă loc uh, discuții publice în legătură cu această procedură. Aici începe acest, um, această procedură. Comisia la sfârșit va veni cu un acord, însă până în momentul respectiv vom avea ocazia de a discuta împreună toate aceste chestiuni dificile. După ce vom ajunge la un acord, acesta fiind scopul nostru împărtășit, vom discuta diferitele aspecte individuale legate de protecția datelor și de schimbul de informații. Aspecte la care v-ați referit uh, dumneavoastră. Însă va fi relativ ușor să stabilim toate acestea, dar uh, să nu uităm uh, cât de greu ne-a fost să discutăm, de exemplu, despre SWIFT, despre PNR. E clar că avem multe principii juridice în comun, avem o tradiție juridică comună cu Statele Unite ale Americii, însă modul în care ne protejăm dreptul la intimitate e diferit între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Sper că Parlamentul va fi alături de Comisie pe parcursul acestui proces uh, dificil este o procedură la care și-au luat angajamentul cei doi uh, noi comisari care tocmai au fost uh, numiți. Aștept, bineînțeles, uh, sugestiile dumneavoastră și sunt, dumneavoastră și sunt gata să răspund la orice întrebări. Doamnă Intveld, vă mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European cere de foarte mult timp să existe un astfel de acord privind protecția datelor cu SUA. De aceea salutăm uh, orice idee care merge în această direcție. Să nu uităm însă că Parlamentul a cerut de asemenea de foarte mult timp să participe la acest proces. Iar Comisia libertățile civile sunt de multe ori tratate drept uh, o problema administrativă și se cere practic uh, acordul Parlamentului oarecum cu ochii închiși, fără să știe ce s-a întâmplat. Eu cred că suntem departe de a fi gata să încheiem acest acord. E clar că vrem să-l încheiem, însă asta se va face doar după o dezbatere publică în acest for. Noi va trebui să ne implicăm la aceste negocieri și aș vrea să îi reamintesc domnului Fol și colegilor că doamna Reding a anunțat că, va, că se va face o revizuire a întregului cadru de protecție a datelor la nivel comunitar. Directiva privind, privind protecția datelor și regulamentul din pilonul 3. Deci vor fi revizuite de asemenea anumite aranjamente privind protecția datelor. Eu cred că ar trebui să așteptăm momentul în care vom avea un standard, standard comunitar deja stabilit. Deci nu ar trebui să ne grăbim și să încheiem uh, un nou acord și să ajungem în aceeași situație pe care am avut-o și în cazul SWIFT și pe care o vom avea probabil și în uh, cazul altor acorduri internaționale. Parlamentul European trebuie să se implice, să avem un acord care să fie legitim din punct de vedere democratic legitim pe deplin. Vă mulțumesc, doamnă Intveld. Aveți alte întrebări, dragi colegi? Putem continua atunci. Trecem la punctul 5. Tratamentul legal al persoanelor indiferent de religie, convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Vom discuta acum uh, despre negocieri, uh, care este situația actuală a acestora. Raportorul numit, domnul Raul Romeva, ne va face o prezentare. După cum știți, avizul Parlamentului privind directiva legată de tratamentul legal, fostul raport Buitenweg, a fost adoptat în sesiunea plenară din aprilie 2009, în fostul mandat legislativ, în cadrul procedurii de consultare. Între timp a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și, prin urmare, acest uh, dosar intră la articolul 19 din regulile de funcționare aviz conform, procedura de aviz conform. Domnul uh, Raul Romeva a fost uh, numit raportor, îi vom da cuvântul, după care va interveni doamna Lin, raportor din partea Comisiei de Ocupare, comisie care colaborează strâns cu Comisia Libe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi va avea loc un prim schimb de opinii. În primul rând, trebuie să vă spun că noi acum reluăm, preluăm munca făcută în mandatul anterior de către colega noastră, Catelaine Buitenweg. S-a ajuns atunci la un acord foarte dificil. Am încercat să echilibrăm puncte de vedere foarte divergente, a fost o temă delicată și cred că ar trebui să ținem cont de eforturile făcute în mandatul anterior. Aceasta ar trebui să fie baza noastră pentru discuțiile privind mandatul pe care îl va primi Parlamentul și pe care îl voi primi eu ca raportor în dialogul cu Consiliul pentru a putea continua cu această propunere de directivă. Deci e primul lucru pe care vreau să-l spun și anume să ne folosim de acordul care există deja din mandatul anterior drept bază de negociere. Deci aveam deja aceste acorduri din mandatul anterior, acorduri care sunt valabile și în legislatura actuală, iar în uh, discuțiile pe care le vom purta cu Consiliul pentru această directivă, ar trebui să ne folosim deci de acordurile la care am ajuns deja. În al doilea rând, cred că va interveni și Consiliul. Ne va prezenta situația actuală la Consiliu. după cum spuneam, în al doilea rând, ar trebui să știm de asemenea care sunt problemele actuale. Din ce cauză în momentul de față nu putem progresa mai repede. Trebuie să știm de asemenea care este calendarul pe care îl avem, putem soluționa acestei președinții, ce țări uh, au obiecții și de ce. Și în ultimul rând, uh, profit de prezența Comisiei și aș vrea să știu de asemenea care este rolul Comisiei Europene în această dezbatere. Avem deja niște texte preliminare privind poziția Consiliului deoarece și acolo această dezbatere avansează și se modifică, deci e vorba doar de anumite articole. Aș vrea să știu, deci, după cum spuneam, când vom avea întreg textul, să știm care va fi calendarul pentru a putea analiza această propunere. În ultimul rând, aș vrea să reiterez voința Parlamentului care acum, prin uh, tratat, poate să contribuie la acest dialog și aș vrea să-i cer Consiliului să normalizeze, oarecum, uh, dialogul cu noi pentru a avea o directivă împotriva tratamentului și care să împotriva inegalităților legate de tratament pentru șanse egale. Aș vrea de asemenea să știu care sunt uh, părerile celorlalți colegi de la celelalte grupuri politice. Vă mulțumesc, domnule Romeva. Mi s-a spus că doamna Lin, raportarea de la Comisia de Ocupare, a fost invitată la această ședință a Comisiei Libe. Nu știu dacă dumneai este aici și poate lua cuvântul. Se pare că nu este în sală. Acum uh, vreau să auzim uh, părerea președinției spaniole și a comisiei. Doamna Sierra, aveți cuvântul din partea președinției spaniole, din partea Consiliului. Muchas gracias. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru invitația pe care ne-ați făcut-o. Suntem aici pentru a vă explica care este starea actuală a negocierilor la Consiliu în legătură cu această directivă. Aș vrea să vă spun că pe 2 iulie 2008 Consiliul a prezentat propunerea de directivă. Nu voi prezenta pe larg această propunere deoarece reprezentantul comisiei este în sală, dumnealui vă va vorbi despre această propunere de directivă înaintată de comisie, mă scuzați, în iulie 2008. În orice caz, trebuie să știți că pentru această directivă se aplică principiul de tratament egal pentru toate persoanele, indiferent de religie, convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Este o directivă care va completa cadrul juridic al articolului 19, fostul articol 13, cadru deci, care exista și care este completat acum cu aceste patru temeie, temeiuri de discriminare. Spuneam că propunerea a fost făcută în iulie, Consiliul a început să discute despre propunere uh, în timpul președinției um, franceze, în cel de-al doilea semestru din 2008. Președinția franceză a organizat șase reuniuni pe marginea acestei directive. S-a progresat destul de mult în legătură cu uh, sfera de aplicare a directivei, de exemplu, și, um, de asemenea, au apărut foarte multe probleme. E o directivă importantă însă e și foarte complexă și de aceea e clar că la Consiliu negocierile vor dura mult timp. Vă spuneam că președinția franceză a organizat șase ședințe pe marginea acestei directive și din cauza problemelor și îndoielilor care existau, deoarece trebuiau lămurite anumite concepte, Serviciul Juridic al Consiliului a emis un aviz în care se explică care este competența comunitară, care este sfera de aplicare, conceptul, conceptele legate de subsidiaritate și așa mai departe. Tot în timpul președinției franceze a avut loc un schimb de opinii la Consiliul din octombrie Ministrii și-au exprimat uh, opinia în legătură cu această directivă, s-au spus care sunt uh, domeniile afectate de această directivă, s-au uh, arătat dificultățile care existau la negocieri și de asemenea s au văzut că există anumite concepte care trebuie lămurite, cum ar fi sfera de aplicare sau temei juridic. În timpul președinției cehe s-au organizat ședințe pe marginea acestei directive, ședințe despre handicap mai ales. S-au făcut progrese deoarece am reușit să ne apropiem de poziția exprimată de Convenția ONU privind persoanele handicapate. Tot în timpul președinției cehe s-a făcut un raport de progres iar în timpul ultimei președinții, cea suedeză, s-au organizat tot șase reuniuni pe marginea acestei directive. La Consiliu s-a trecut în revistă această directivă, începând cu articolul 1, Practic, întreg textul directivei a fost trecut în revistă în timpul președinției suedeze și s-au făcut progrese importante în legătură cu anumite precizări tehnice, de limitarea sferei de aplicare, printre altele. Președinția suedeză a întocmit de asemenea un raport de progres, iar la reuniunea Consiliului uh, de 30, din 30 noiembrie au arătat progresele făcute la această directivă, însă au fost de asemenea prezentate multe probleme și obstacole legate de această directivă. Președinția suedeză Președinția spaniolă pe 22 ianuarie a organizat deja o ședință pe marginea acestei directive și vom face tot posibilul pentru a ajunge la, o, la un acord la Consiliul care va avea loc pe 7 iunie. Celor care nu cunosc aspectele complexe din această directivă, aș vrea să vă spun că există um, multe dificultăți legate, de exemplu, de distribuția competențelor între Uniunea Europeană și statele membre. De asemenea, probleme legate de temeiul juridic ales de comisie. În momentul de față e articolul 19, articol ales de Comisia Europeană în funcție de tratatul de la Lisabona, Înainte era vorba de articolul 13. În ceea ce privește subsidiaritatea și proporționalitatea acum. La toate dezbaterile s-a văzut clar că trebuie să se facă distincția între competențele comunitare și cele naționale în ceea ce privește sfera de aplicare a acestei directive. Mă refer la securitatea socială, la sănătate și educație. Un alt element complicat se referă la diferențele legitime de tratament pe care le permite directiva. E vorba de delimitarea Uh, constrângerilor și a restricțiilor legate de tratamentul diferit. Există, deci, anumite diferențe de tratament pe motive de vârstă sau de handicap. Astfel de diferențe de tratament nu pot fi considerate ca fiind discriminatorii, însă condiția este ca mijloacele utilizate să fie adecvate și necesare. Vă puteți imagina că e un alt um, lucru care creează foarte multe îndoieli. Deci cum poți să știi dacă mijloacele despre care se vorbește sunt într-adevăr uh, potrivite sau necesare? În ceea ce privește persoanele cu handicap, uh, și aici sunt discutate multe concepte pe care va trebui să le lămurim mai mult. Conceptul de accesibilitate universală, de exemplu, sau uh, sistemul de ajustări rezonabile. De exemplu, dacă o persoană cu handicap dorește să intre într-o clădire, și nu poate să o facă deoarece lipsește o rampă. Deci ce modificări rezonabile pot fi făcute pentru a înlesni accesul acestei persoane? E o altă temă importantă pe care o dezbatem. Alte elemente importante. Tot ceea ce ține de povara economică, de exemplu, eforturile pentru adaptarea clădirilor istorice sau clădirilor noi pentru uh, persoanele cu handicap. Vă dați seama că e un punct uh, important care trebuie stabilit clar, deci să vedem uh, care sunt termenele, măsurile rezonabile pentru clădirile noi și istorice, pentru ca acestea să devină accesibile. Mai sunt de asemenea și alte concepte complicate, complexe, legate de discriminare. Nu, doar de, nu e vorba doar de discriminarea directă sau uh, indirectă, concept folosit în alte directive, e vorba și de alte tipuri de discriminare, cum ar fi discriminarea prin asociere. De exemplu, o persoană poate fi discriminată Mm, deși nu este handicapată direct, însă are, de exemplu, un copil handicapat. E discriminarea prin asociere sau poate să fie și discriminarea prin eroare, de exemplu, o persoană să fie considerată ca fiind altceva. Deci, un alt concept care trebuie mm, clarificat este hărțuirea, de exemplu. Deci vă spun toate acestea pentru a înțelege că deși discutăm de luni de zile despre această directivă, se fac în continuare modificări, dezbaterea evoluează pentru a putea evita cât mai mult cu putință uh, tranșarea asupra acestei probleme din partea Curții Europene de Justiție. Deci noi încercăm uh, ca lucrurile să fie cât mai clare și, după cum spuneam, să evităm o eventuală decizie a Curții Europene de Justiție. E dezbaterea care are loc la Consiliu. Următoarea ședință va avea loc la jumătatea lunii februarie și vom încerca să organizăm toate reuniunile necesare pentru a ajunge la un acord. Atât am avut de spus din partea președinției spaniole. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Seara! Îi dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei, domnul Olson. Yes, please. You have the floor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să vă ocup mare parte din timp. Președinția a explicat lucrurile foarte detaliat, doar câteva lucruri vreau să menționez. Sigur că posibilitatea ca Uniunea Europeană să ia măsuri în acest domeniu a fost uh, conferită de Tratatul de la Lisabona în articolul 13. Pe baza acesteia, Consiliul a adoptat trei directive. O directivă în zona ocupării și accesului la bunuri și servicii pe baza uh, discriminării etnice. Există o directivă de asemenea cu privire la uh, discriminarea pe baza, de, baza sexului, și o a treia directivă, orientare sexuală, handicap, ă, convingere religioase și așa mai departe. Aici, ă, sfera de aplicabilitate este ocuparea, nu accesul la bunuri și servicii. Există o dezbatere politică care s-a focalizat asupra diferitelor niveluri de protecție pe diferite motive. Această directivă vizează așadar să Uh, umple această lacună a protecției pentru ca protecția să fie la același nivel. Acesta este un element politic care trebuie adăugat. Sigur că Parlamentul a adoptat un aviz cuprinzător uh, care susține documentul Comisiei în aprilie anul trecut. Comisia și Consiliul au uh, analizat acest raport, l-au inclus în dezbatere într-o manieră constructivă. Comisia continuă să țină cont de acest raport atunci când participă la negocierile din Consiliu. În cele din urmă, și președinția, cred că a menționat acest lucru, sau raportorul, există o nevoie de unanimitate aici, ceea ce înseamnă că avem o provocare, o provocare în fața noastră. Și trebuie să nu uităm acest lucru. E greu de obținut unanimitatea. Nu cred că ar trebui să vă mai povestesc despre alte detalii, dar dacă există întrebări sau comentarii, sunt aici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mr. Olson. Now we're opening the floor for discussion. Deschid acum dezbaterea. Văd că sunt persoane care doresc să ia cuvântul. Întâi, domnul Busutil. Well, thank you, Mr. Chairman. Uh, very briefly to... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vreau să exprimă niște uh, temeri din partea grupului nostru, niște... Nu ne plac unele lucruri în acest dosar. Înțelegem și dorim să subliniem nivelul înalt de sensibilitate al acestor chestiuni. Prin urmare, e nevoie ca noi să acționăm cu mare precauție, pentru că discutăm aici aspecte care uh, se leagă de situația intimă, personală a oamenilor și trebuie să avem grijă să nu cădem în tentația de a reglementa viețile uh, uh, oamenilor în mod excesiv. Sigur că principiul non-discriminării înseamnă exact ceea ce spune numele. Vrem să luăm în serios acest principiu și ca și grup dorim să cooperăm pe deplin pentru a ajunge la un text bun dar acest rezultat final trebuie să fie unul echilibrat și nu să meargă prea departe, să nu creeze uh, birocrație excesivă, costuri excesive, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii, într-o manieră care ar putea să fie interpretată ca încălcând principiul subsidiarității, mai ales în domeniile în care considerațiile etice și morale sunt cele preponderente. Aceasta este perspectiva mea generală din, în numele PP-ului, în absența colegei mele, Veronique Mathieu, care este raportorul din umbră pentru acest dosar. Așadar, precauție, dar în același timp ne exprimăm dorința de a coopera cu celelalte grupuri în interesul principiului non-discriminării. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cashman. Mulțumesc, domnule președinte. Merge acest microfon? Da. Mulțumesc. Salut faptul că Raul a fost desemnat raportor. Nu cred că am fi avut o persoană mai potrivită care să se ocupe de acest dosar. Mulțumesc președinției pentru faptul că ne-a expus, expus problemele din Consiliu. Știm că în Consiliu unele state membre doresc să uh, separe textul acesta în mai multe directive pentru că acest lucru ar putea să fie mai acceptabil pentru electorat. Argumentele mm, țărilor ca Germania spun că costurile, mai ales în ceea ce privește handicapul, ar fi excesive și atunci când au discutat uh, directiva cu privire la ocupare, uh, au fost costuri foarte mari. E interesant că Germania vrea să uh, aibă mai multe directive, mai ales în ceea ce privește handicapul. Aș uh, solicita statelor membre care sunt împotriva acestei directive Aș dori să întreb de ce sunt împotriva acestei directive. Să dea motive clare, pentru că această directivă, acum 5 ani, când uh, nu l-am acceptat pe Rocco Butilione ca comisar pentru drepturile omului, am primit o promisiune din partea Comisiei că va exista o directivă orizontală uh, care să includă toate uh, motivele de discriminare care nu fusese incluse înainte în alte texte. Parlamentul a spus la momentul respectiv că nu avem nevoie de directive separate pentru că nu există nicio justificare să tratezi pe cineva în mod diferit într-o societate civilizată. Aceasta este esența problemei. Fie că e vorba de religie, de convingeri, trebuie să protejăm dreptul fundamental la convingeri uh, religioasă, dreptul la uh, alte feluri de uh, convingeri. Dar dacă o convingere religioasă este impusă și reduce libertățile civile și drepturile omului, față de cel care impune această religie, atunci poziția respectivă este greșită și nu poate fi apărată. Și, în final, vreau să vă spun că această noțiune că s-ar putea uh, să-i spui un om Bine, ai dreptul să crezi ceva, dar nu ai dreptul juridic să discriminezi pe nimeni. Acest lucru nu prea are sens, pentru că credința nu poate să fie redusă în niciun fel. Ce tu crezi, ceea ce crezi, în pofida uh, faptelor, în pofida uh, evidențelor care îți spun altceva. Deci cel, celor care cred le spun, păstrați-vă credința și predicați cuvântul lui Dumnezeu care spune să ne iubim aproapele. Toate societățile civilizate Uniunea noastră este o colecție de societăți civilizate care privesc ororile din cel de-al doilea război mondial când uh, oamenii au fost uh, distruși datorită uh, credințelor lor. Societățile noastre nu vor fi judecate după modul în care își tratează majoritățile, ci din potrivă după modul în care tratează minoritățile și în acest sens, statele membre încă mai au uh, un muncă de făcut și este momentul să introducem aceste uh, lucruri în legislație. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cashman, doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur cuvintelor raportorului și al lui Michael Cashman din partea grupului meu. Uh, pentru grupul meu, directiva aceasta orizontală este una foarte importantă și sunt îngrijorată să văd modul în care a fost tratată ea în Consiliu, care sunt argumentele care au fost aduse acolo. După cum a spus și Simon Busutil, nu aș dori să împovărez IMM-urile uh, cu costuri excesive. Însă, cred că practica ne-a arătat că în toate cazurile care uh, au uh, fost uh, înaintate uh, în uh, justiție, costul nu prea a fost o problemă. În Germania există probleme cu punerea în aplicare a directivelor precedente, dar există și alte țări unde există o legislație foarte bună împotriva discriminării persoanelor cu handicap, ceea ce arată că se poate face. Eu cred întotdeauna că costul este uh, argumentul greșit pentru a justifica discriminarea. În ceea ce privește cele spuse de Simon Busutil cu privire la reglementarea vieților oamenilor în mod excesiv, eu nu cred că această directivă reglementează viețile private ale oamenilor. Din potrivă, ea oferă oamenilor drepturi pe care nu le-au avut înainte. Uh, ați eludat cu mare grijă uh, uh, spunând că este o chestiune delicată, are o dimensiune morală, etică. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Știm că sunt multe persoane care au probleme atunci când trebuie să le dea drepturi egale persoanelor cu handicap persoanelor eh, minoritate eh, cu orientare sexuală diferită de majoritate. Eu nu cred că această directivă va aduce niște schimbări majore, dar va arăta faptul că noi susținem tratamentul legal. În trecut, în Europa, s-a întâmplat ca statul să decide că dacă ai o religie anume. Dacă, de exemplu, ești catolic, nu ai voie să te căsătorești cu un protestant. Au fost astfel de vremuri în Europa în care evreii nu puteau, nu aveau voie să se căsătorească cu oameni de altă confesiune. Există exemple și în alte părți ale lumii în care negri nu aveau voie să se căsătorească cu albi. Noi nu trebuie să tolerăm și nu vom tolera niciodată interferențele statului în alegerile personale ale oamenilor de ce să tolerăm, în pofida uh, conținutului tratatelor, ca statul să, in, să intervină în uh, preferințele uh, personale ale oamenilor uh, ale, de a-și alege partenerii, indiferent de uh, orientare sexuală? Mă enervează această chestiune. Mulțumesc, mă ajutați. Cred că guvernele noastre au semnat tratatele și au uh, luat angajamente când au semnat uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Nu se poate să, fi, să nu fi citit cu atenție tratatele. Tratatele au fost disponibile în toate limbile și în toate limbile ele conțineau și aceste clauze. Cred că ar trebui să fim curajoși și să susținem drepturi egale pentru toată lumea. Este un principiu. Sper că și Consiliul își va asuma aceeași responsabilitate Mă bucur foarte mult că această chestiune e în mâna președinției spaniole, pentru că sunt sigură că dumneavoastră veți face eforturi serioase pentru a vă asigura o direct- că va exista o directivă orizontală care să protejeze drepturile tuturor, fără niciun fel de excepții. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Intveld! Am o listă de membri care doresc să ia cuvântul. Vă sugerez să auzim în primul rând raportorii din umbră, doamna Boscurt și domnul De Jung? din câte înțeleg. Și dacă mai există alte puncte, mai avem și alte puncte pe ordinea de zi, deci să încercăm să ne limităm uh, timpul de vorbire. Bine? Doamna Boscurt. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu succintă atunci când uh, aud, am auzit ce ne-a prezentat Consiliul, ambițiile pe care le au de a progresa în, acest, uh, în această directivă, mă bucur. Dar când mă uit la realitate, e bine, realitatea nu arată la fel de roz. Uh, vedem fiecare președinție care vine și spune noi vom reuși să încheiem acest dosar. În noiembrie am crezut că se vor încheia lucrurile în președinția suedeză. Acum ascultăm președinția spaniolă spunând că vor rezolva acest dosar. Poate că va fi până la urmă președinția maghiară. Um, ambițiile dumneavoastră sunt, par a fi, uh, a merge înaintea activităților reale. Sigur că ar fi bine să aveți succes în rezolvarea acestor probleme, dar există probleme grave, uh, diferite, aduse de, de o țară sau de alta. Unele state problema este educația, în, alt, problema, în alte state problema este libertatea de exprimare, uh, alte state au probleme cu dispozițiile referitoare la persoanele cu handicap e o chestiune complexă și dacă avem nevoie de un acord politic până în 7 iunie, eu sunt foarte curioasă să văd ce se va întâmpla. În ceea ce privește întrebările domnului Romeva, după cum văd eu lucrurile, uh, noi aici în Parlament uh, avem, uh, am elaborat un document bun, este un text bun, nu mai trebuie să facem nimic cu el și este o bază foarte bună pentru discuțiile viitoare. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Botscourt. Mr. Mulțumesc, doamnă Botscourt. Domnul De Jung. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, weet u wat ik zo triest vind aan de... Domnule președinte, cred că e păcat că se iau uh, decizii de justiție și afaceri interne cu privire la limitarea drepturilor cetățenilor noștri. Când vine vorba de astfel de lucruri, Consiliul acționează foarte repede. Uh, s-a făcut uh, acest lucru pe 30 noiembrie și se pare că nu este nicio problemă. Problemele apar atunci când statele membre uh, trebuie să ofere drepturi cetățenilor. Atunci lucrurile devin dificile, atunci se lungește dezbaterea, apar tot felul de probleme și discuțiile se lungesc la nesfârșit. Cred că ar trebui ca lucrurile să stea invers. Dacă vrei să limitezi, să reduci din drepturile cetățenilor, cred că atunci ar trebui să stai și să te gândești, să negociezi. Iar dacă uh, atunci când vrei să le oferi drepturi, ar trebui să faci acest lucru cu mare bucurie, pentru că uh, le oferi ceva în plus. Din câte înțeleg, această directivă ar putea să producă niște costuri și în Parlamentul danez uh, am discutat acest lucru și am cerut guvernului informații cu privire la consecințele financiare potențiale ca să știm despre ce uh, discutăm. Cum au spus și alți vorbitori, trebuie să așteptăm foarte mult până când Consiliul reușește să se hotărască. Așadar, susțin uh, progrese cât mai rapide în acest uh, dosar, pentru că ce a spus domnul Bosutil este adevărat, este vorba despre oameni, despre niște oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă întorc la lista cu vorbitori. Domnul Giacolino. Sarò velocissimo, anche perché i tempi sono assolutamente stretti. Secondo me non... Am să încerc să fiu, să vorbesc foarte pe scurt. Timpul ne presează. Eu nu cred că a, ă, această chestiune este lipsită de importanță. Nu, ea afectează pe toată lumea, pe fiecare familie. Vorbim despre nevoi speciale în școli, Um, despre eliminarea barierelor care există. Această directivă poate să aibă un impact mai mare asupra societății civile decât orice alt text și de aceea ar trebui să acționăm cât de repede și să echilibrăm necesitățile contradictorii de, de aici mi-aduc aminte când s-a discutat uh, programul de la Stockholm. Exista atunci o parte importantă în documentul nostru, în, noiembrie, în 25 noiembrie, care se referea la chestiuni importante ca și identitatea națională, culturală și trebuie ținut cont de acest lucru pentru că de astăzi, în a, când discutăm această chestiune, discutăm despre tratamentul egal pentru toată lumea, uh, convingeri personale, uh, confesiune religioasă, handicapuri, uh, orientare sexuală, persoane um, cu dizabilități. Există din ce în ce mai multe tipuri de, de handicapuri, de dizabilități și acestea ar trebui să fie o parte cheie în dezbaterea noastră. Nu vorbim despre niște drepturi, dacă ele există sau nu, uh, Vorbim despre mijloacele de a le da oamenilor respectiv posibilitatea de a-și exercita niște drepturi folosind niște resurse economice, cele care sunt necesare pentru a face acest lucru. Cred că uh, Domnule Busutil, trebuie să ținem minte că există interese diferite aici care trebuie să fie Uh, aduse la un echilibru. Trebuie să gândim sănătos și rațional, să găsim o abordare rezonabilă și echilibrată pentru milioanele de oameni care sunt uh, vizați, care au uh, o viață zilnică foarte diferită. Președintele, intervine. Îmi cer scuze, înțeleg că mai există un al treilea raportor din umbră. Îmi cer scuze că nu am fost avertizat de acest lucru înainte. Domnul Kleis, Kleis? Da, dank u, voorzitter. Ja, ik had gewoon het woord gevraagd. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Cerusem deja să iau cuvântul. Nu sunt neapărat raportor din umbră, dar pentru că mi-ați dat cuvântul, aș vrea să vă atrag atenția asupra suprareglementării și a birocrației excesive. Acestea ar putea avea consecințe negative asupra IMM-urilor din Uniunea Europeană. În ceea ce privește principiul subsidiarității, cred Cre el trebuie aplicat în statele membre pentru că există deja legislații uh, în domeniu în statele membre. Acestea trebuie însă aplicate, iar dacă avem reguli europene care se adaugă regulilor naționale, atunci trebuie să ne asigurăm că acest control al discriminării să nu devină un control și o luptă împotriva uh, libertății de exprimare. Și pentru că sunt flamand pot să vă spun că știu despre ce vorbesc. Uh, Cred că ultimele evenimente din uh, țările de jos sunt foarte îngrijorătoare pentru că există membri din opoziția parlamentară care au fost aduși în fața tribunalului pentru că uh, au criticat anumite aspecte ale islamului. Pe și pentru că se vorbește de libertate religioasă, cred că nimeni în Europa nu pune sub semnul întrebării această libertate, însă aceasta înseamnă, pe de altă parte, că avem dreptul și de a critica alte religii atunci când nu aparținem acelor religii. Putem spune că islamul nu este doar uh, o religie, ci și o ideologie politică. Doamna Zomer, mulțumesc, domnule președinte, ca și membru german în această comisie, trebuie să contrazic cele spuse în legătură cu Germania. Da, Într-adevăr, în Germania au existat și există probleme cu directiva împotriva discriminării. În Germania, acestea, aceste probleme au fost uh, exagerate de către guvernul trecut uh, guvernul uh, condus de socialiști. eu sunt creștin-democrată și deci trebuie să spun acest lucru. există probleme cu o reglementare excesivă împotriva uh, discriminării, care până la urmă poate să ducă la încălcarea drepturilor celorlalte persoane. Să nu, uh, să nu impunem la, de la nivel european prea multe cerințe. Eu nu sunt împotriva, eu nu sunt pentru discriminare, doamne firește, doamne firește, dar s-a spus că anumite state membre uh, au probleme cu antidiscriminarea. Trăim în Uniunea Europeană, avem o cartă a drepturilor fundamentale. Fiecare cetățean are drepturile sale în Europa și trebuie, sigur, să avem grijă ca fiecare cetățean, indiferent de, uh, de problemele sale, de uh, preferințele sale personale, fiecare cetățean trebuie să aibă um, dreptul de a-și exercita toate drepturile și libertățile conform Cartei Drepturilor Fundamentale. Dar nu trebuie să exagerăm cu uh, legile, cu legiferarea de la nivel european, pentru că acest lucru duce la creșterea birocrației până, când, până la momentul în care oamenii nu mai înțeleg ce facem noi. Acestea sunt subiecte care în Germania uh, duc la faptul că oamenii încep să se îndoiască cu privire la Uniunea Europeană, ce vrea ea de fapt de la noi și la nivel federal european, uh, problema a fost uh, cu directiva trecută că guvernul federal a mai adăugat încă dispoziții suplimentare la directiva respectivă, ceea ce a avut un efect uh, foarte prost în momentul în care a trebuit să fie pusă în aplicare. Populația Germaniei nu Uh, vede cu ochi foarte buni toată această istorie cu antidiscriminarea care vine de la nivel european. Uh, domnul Cashman a spus foarte bine că nu este potrivit într-o societate civilizată să tratezi pe cineva în mod inferior. E bine, poate veți râde, dar când mă uit la modul în care sunt tratați uh, fumătorii în acest parlament sau ce s-a întâmplat uh, săptămâna trecută. Uh, în mass media au apărut uh, rap mm, raportări despre fumători și modul în care sunt ei tratați în Uniunea Europeană, respectiv în instituțiile europene. E bine, nu mi se pare deloc corect. Pentru că cineva care fumează poate să fie văzut ca o persoană bolnavă, este dependent de fumat și deci ar trebui să, fie, să nu fie discriminat pentru acest motiv, ar trebui să fie tratat ca și ceilalți oameni. Am o întrebare foarte concretă cu privire la ceea ce a spus reprezentanta președinției spaniole. Era vorba de adaptarea clădirilor istorice pentru necesitățile speciale ale persoanelor cu dizabilități. Era vorba de clădiri publice sau de toate clădirile istorice? Așadar, în principiu, o persoană cu dizabilități ar trebui să aibă dreptul să uh, aibă acces la orice fel de clădire istorică sau nu, pentru că în Germania, de exemplu, ar fi mari probleme pentru că Uh, nici măcar pentru motive legate de schimbările climatice nu e voie să faci modificări la clădirile istorice. Ele trebuie să fie păstrate în forma în care există. Și de aceea aș dori să știu uh, la care clădire anume se referea reprezentanta președinției. Danke. Mrs. Wikström. Doamna Wikström. Tack så mycket, herr ordförande. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă reamintesc că astăzi vorbim despre proiectul de directivă al Consiliului pentru un tratament egal al persoanelor. Este vorba de o chestiune politică și nu una de natură tehnică. Se pare că unii consideră că e vorba de o chestiune de natură tehnică. Nu vorbim aici despre clădiri, despre arhitectură, ci vorbim despre oameni, despre ființe umane. Și cred că acest lucru este fundamental, este un lucru care trebuie subliniat încă o dată. E vorba de oameni și de felul în care ei sunt percepuți. Și directiva despre care am auzit acum de, din partea reprezentantului președinției se pare că se confruntă cu dificultăți la Consiliu și cred că depinde de noi, cei din această comisie, că n-ar trebui să reducem această directivă la niște mecanisme birocratice și de natură tehnică. Vorbim despre anul 2010 aici, în Uniunea Europeană, și oamenii au dreptul să-și aleagă felul în care trăiesc, cu cine trăiesc împreună, pe cine iubesc, cum vor fi tratați și ar trebui să fie tratați în mod egal, indiferent de dizabilitățile pe care le-ar putea avea. Și îmi pare rău, dar m-a supărat foarte tare această chestiune, domnule președinte, pentru că ne aflăm în secolul 21. Nu e vorba de dreptul de a avea o alegere religioasă, ci e vorba de libertatea religioasă. Acesta este lucrul cel mai important. Eu una aparțin unei asociații creștine și poate că sunt singură în această situație în acest parlament și sunt foarte supărată de faptul că unii colegi doresc să reducă acest dosar doar la chestiuni de natură tehnică atunci când e vorba, de exemplu, de accesul în anumite clădiri. Nu, acest lucru nu este demn de instituția noastră, de, de membrii care sunt aleși aici la Parlament. Lucrăm aici pentru a proteja drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor din Uniune. Luptăm pentru dreptul de a putea trăi așa cum vrem. Și acest lucru nu se poate negocia nici în mod privat, nici în mod public. Pentru a fi o adevărată ființă umană în 2010 în Uniunea Europeană. Aceasta înseamnă practic să te poți bucura de dreptul de a dispune de libertatea ta și de a putea hotărâ asupra felului în care vrei să trăiești, indiferent de cine ești, de unde vii și așa mai departe. Și acestea sunt drepturile care ar trebui aplicate în toate statele membre, peste tot, tot timpul. De aceea aș vrea să spun raportorului că sper să puteți da dovadă de entuziasm, să puteți fi uh, destul de puternic în acest dosar și sper ca președinția spaniolă să depășească aceste obstacole și să nu uite niciodată că e vorba aici de ființe umane, despre mine, despre dumneavoastră, despre toți ceilalți cetățeni ai Uniunii Europene în anul 2010 care ar trebui să aibă dreptul să-și aleagă felul în care trăiesc. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bronx! Mulțumesc, domnule președinte! Mulți ar vrea ca angajații să fie tratați în mod uh, egal și nu în mod uh, neloial de către angajatorii lor și totuși legea merge prea departe atunci când uh, vorbește despre religii și despre denumirile religie, cine ar trebui să fie numit uh, preot sau să, și așa mai departe și cum ar trebui să fie aplicate principiile religioase. De asemenea, partidele politice nu ar trebui să li se spună cum să-și conducă afacerile interne sau chiar și principiile lor politice. Mulți în felul acesta, prin legi, nu fac progrese în ceea ce privește libertățile, ci din potrivă. Se pare că libertatea politică și religioasă în Uniunea Europeană depinde de partidele politice sau religioase care doresc să respecte principiul unei autocrații din ce în ce mai mari. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că aici se încheie lista vorbitorilor. Văd că mai dorește cineva să intervină înainte de a da cuvântul președinției, comisiei și raportorului pentru a ajunge la concluzia finală a acestui schimb de păreri. Domnul Croșeta. Eh, onorevole Președinte, ho visto că ci sono stati molti interventi su diversi... Mulțumesc, domnule președinte. A existat multe intervenții pe marginea acestui dosar s-a vorbit în special de chestiunea libertății religioase. Aceasta este una dintre temele fundamentale în Europa în ziua de astăzi. Dacă ne gândim, de exemplu, ce se întâmplă în Elveția cu acel referendum care s-a organizat asupra minaretelor, ar trebui să ne gândim că în Europa apar din ce în ce mai multe mișcări etnofobice care nu doresc să coexiste alături de alte religii și, de exemplu, în dezbaterea asupra minaretelor, S-a făcut multă propagandă împotriva islamului în uh, Elveția și până la urmă s-a vorbit despre minarete ca și cum ar fi fost adevărate rachete. Deci, cred că trebuie să spunem, bineînțeles, avem nevoie de libertăți individuale, dar avem nevoie și de libertăți pentru ca grupurile să-și poată practica religia, cultura lor, pentru că aceasta face parte dintr-o lume a statului de drept, o lume în care libertatea persoanelor nu este doar un concept abstract, ci o realitate. Mulțumesc! Cred că câțiva membrii care au luat deja cuvântul doresc să reintervină. Vă rog să vă grăbiți și să fiți succinți. Doamna Inveld. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Somers a spus un lucru care m-a intrigat. V-ați referit la Carta Drepturilor Fundamentale și spuneați de ce avem nevoie de o nouă directivă când există această cartă care oferă protecție cetățenilor. Și nu pot să înțeleg acest comentariu, pentru atunci atunci când s-a discutat de mai multe ori aici la Parlament, dacă Uniunea Europeană are dreptul de a interveni în afacerile interne ale statelor membre în ceea ce privește nediscriminarea sau nerespectarea drepturilor fundamentale, tocmai grupul PPE a spus că nu putem da, că trebuie să dăm aceste puteri Uniunii Europene și atunci dacă nu dăm aceste puteri Uniunii Europene, cum le putem da unui, unui individ, unei persoane? Aș vrea să am o clarificare în acest sens. Nu vreau să redeschidem dezbaterea, spune președintele. E vorba de o divergență de păreri. Domnul Busutil, vă rog. Și înainte, domnul Cashman nu dorește să intervină, dânsul nu. Atunci, domnul Busutil și după aceea raportorului. Domnule președinte, se pare, din păcate, că există o impresie greșită aici, și anume că dacă nu suntem de acord cu doamna Invelt sau dacă nu suntem de acord cu doamna Wickman, atunci suntem împotriva drepturilor omului, dar nu e așa. Pur și simplu avem puncte de vedere diferite, puncte de vedere politice diferite și sper că toată lumea să fie în stare să le respecte această divergență de opinii. Comentariul pe care vreau să-l fac în urma intervenției lui Sofie. Ceea ce spunem noi aici nu este că suntem împotriva oamenilor, așa cum a sugerat doamna Vicmanț, sau că suntem împotriva drepturilor omului. Nu, departe de aceasta. Luptăm pentru principiul nediscriminării. Și, Michael, poți să mă crezi? dorim să se aplice acest principiu al nediscriminării, însă spunem pe de altă parte că există niște limite clare în ceea ce privește competența Uniunii Europene și până unde poate merge Uniunea Europeană pentru a legifera pe baza principiului subsidiarității. Și tocmai acest principiu al subsidiarității este cel care ar trebui să fie respectat. Nu putem neglija acest principiu pentru că este o parte a tratatelor. Este singurul lucru pe care doream să-l spun. Doamna Inveld, vreau să intervin, domnule președinte. Nu trebuie să găsim răspunsul final aici, dar dacă considerați la PPE că Carta Drepturilor Fundamentale nu oferă drepturi Uniunii Europene pentru a proteja dreptul cetățenilor în statele membre, atunci cum poate oferi puteri persoanelor individuale? E un lucru pe care trebuie să-l clarificăm, cred. Președintele, iată, redeschidem acest dosar de nenumărate ori și ar trebui să reușim să-i punem capăt, pentru că domnul Cashman ne-a făcut acea invitație frumoasă de a ne iubi unii pe alții și cred că am depășit oarecare limită aici. Foarte bine, vă permit să interveniți, dar foarte succint, pentru că trebuie să ajungem la o concluzie. E vorba doar de un schimb de păreri și nu putem avea dezbatere aici la nesfârșit. Doamna Zobăr, nici eu nu vreau o dezbatere nesfârșită dar uh, nu înțeleg dacă de ce Sofie Inved numai pentru că stă în față poate să ia cuvântul de câte ori vrea și alte persoane nu pot să facă acest lucru. Nu vreau să-mi reproșeze cineva ceva ce nu e adevărat. Noi am spus, da, doamnă colegă, vă rog, acum eu vorbesc. Avem Carta Drepturilor Fundamentale, Sigur că acestea trebuie să fie apărate. Noi uh, susținem acest lucru și am spus foarte clar, este de salutat acest lucru. Avem uh, tratatul, avem uh, carta care este parte din tratat, din tratatul de la Lisabona și am salutat acest lucru. Putem să uh, reglementăm în continuare uh, um, chestiuni legate de non-discriminare și putem să avem opinii diferite. Simon Busutil a spus foarte clar de două ori aici cât de departe trebuie să mergem la nivel european. Sigur că este corect să intervenim atunci când într-un stat membru uh, sunt încălcate drepturi elementare uh, care apar în Carta Drepturilor Omului sau în uh, tratat. Întrebarea este însă cât de, par, cât de departe trebuie să meargă un instrument legislativ suplimentar împotriva discriminării. Noi suntem, desigur, pentru, noi dorim să milităm pentru uh, respectarea drepturilor omului și împotriva discriminării, dar cât de departe să mergem? Nu trebuie să uităm că suntem într-o Uniune Europeană în care există 27 de state membre care, în care oamenii trăiesc în democrație. Uh, există niște legi la nivel național. Acest lucru am vrut să spun. Nu vă rog să nu-mi puneți cuvinte în gură, pentru că eu n-am spus ceea ce îmi reproșați dumneavoastră. Bine, domnul Cashman, ne întoarcem la dumneavoastră. Mulțumesc. Un singur lucru vreau să spun. Pentru că sunt aici de 11 ani, Parlamentul dorește întotdeauna să introducă aceste chestiuni în directivă în ceea ce privește discriminările. Și cred că PPE-ul ne-ar putea ajuta în acest sens. Aceasta ar fi o îmbunătățire foarte mare pentru noi. Și pot să vă spun că n-am acceptat niciodată că drepturile omului sunt de domeniul subsidiarității. Pentru că o încălcare a drepturilor omului într-o țară înseamnă același lucru cu o încălcare în propria mea țară și tocmai de aceea ar trebui să semnăm Convenția Europeană asupra drepturilor omului. Domnul Croceta, vă rog. Foarte pe scurt, domnule președinte. Cred că problema drepturilor nu trece prin chestiunea toleranței. Tolerăm pe cineva pentru că e diferit sau pentru că e vorba de o chestiune delicată care ar trebui protejată. Cred că ar trebui să plecăm aici de la principiul fundamental, în afara principiului subsidiarității, și anume de la faptul că este o obligație a Uniunii Europene să elimine toate obstacolele existente în diversele state membre pentru a putea ajunge la un tratament egal. Vă rog, foarte pe scurt, pentru a trage concluziile, dau cuvântul raportorului și după aceea Consiliului. Am aflat că domnul Cashman ar trebui să plece în jurul orei 5 și dânsul este raportor pentru următorul raport. Mulțumesc, domnul Romevai Rueda. Să nu încercăm să reinventăm roata, domnule președinte. Știm că aceste dezbateri le-am avut de mult timp încoace. Am ajuns în sfârșit la un text consensual și aș dori ca secretariatul să trimită acest text tuturor colegilor pentru a ști despre ce vorbim. Este un lucru care cred că ne-ar putea explica, ajuta să știm măcar despre ce vorbim. Un al doilea comentariu. Aș vrea să subliniez că ar trebui să inversăm abordarea pe care o avem. În loc de a vorbi de costuri, ar trebui să vorbim despre beneficii sociale care sunt implicate de această nediscriminare. Bineînțeles că vom avea dezbateri pentru că vor exista și costuri, e clar, însă aceste costuri sunt compensate cu foarte mult de beneficiile sociale pe care le vom avea. Deci ar trebui să vedem această chestiune în această perspectivă și să utilizăm această terminologie. O altă chestiune referitoare la incongruență. Să fim foarte clare aici în ceea ce privește felul în care aceasta ne poate afecta faptul de a avea mai multă legislație în Europa. Există foarte multă polemică în ziua de astăzi, pentru că o persoană uh, poate fi discriminată într-un stat membru și în alt stat membru nu. Această chestiune, această divergență ar trebui să fie rezolvată și aceasta cât mai repede cu putință și acesta este obiectivul acestei directive și cred că este un lucru care nu mai poate aștepta o soluție așa cum s-a așteptat până acum. Un ultim punct. Există foarte multe chestiuni care trebuie rezolvate foarte rapid și am o cerință față de Consiliu să vedem cum putem coopera și cum puteți implica Parlamentul în toate aceste dezbateri. Pentru că rolul pe care îl putem juca noi în aceste dezbateri se bazează pe, și sublinez încă o acest lucru, a ajunge la un acord prealabil aici, la Parlament. Mulțumesc, spune președintele, dau cuvântul președinției spaniole. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte, foarte pe scurt. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au intervenit în această dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult. Ținem cont de tot ceea ce ați spus în comentariile dumneavoastră. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun că lucrările la acest dosar, la această directivă, directivă care este foarte importantă, însă în același timp este foarte complicată, pentru asta avem niște lucrări foarte serioase, detaliate și președinția spaniolă a cooperat cu președințiile anterioare. De ce vom face toate eforturile necesare pentru a ajunge la un rezultat cât mai bun al negocierilor noastre. Ținând cont, bineînțeles, de faptul că e vorba de un dosar complicat, că vom avea nevoie de mult timp de negocieri și așa mai departe pentru a face clarificările necesare referitoare la conceptele utilizate și pentru a ajunge la cea mai bună soluție. Dar oricum, aceasta este intenția noastră și vom face toate eforturile în acest sens. Un ultim comentariu. Cred că doamna Sommer mi-a adresat o întrebare referitoare la clădirile istorice. Eu vroiam doar să dau câteva exemple, nimic mai mult în ceea ce privește dificultățile cu care se confruntă această directivă. Și după cum știți, în plus față de această dificultate, avem nevoie de unanimitate în afară de faptul că avem nevoie de avizul Parlamentului. Aceasta este una dintre dificultățile pentru a încheia această negociere nimic în plus, doar să vă mulțumesc și a fost o adevărată plăcere să ascult această dezbatere. Mulțumesc președinției spaniole. Am aflat că și comisia dorește să reacționeze. Vă rog dacă puteți fi foarte subcinți. Mulțumesc, domnule președinte, foarte, foarte pe scurt. Pot să vă spun că suntem foarte impresionați de președinția spaniolă pentru angajamentul lor. Aș vrea să le mulțumesc în numele comisiei. Referitor la comentariile făcute de raportor, este vorba de o directivă care nu dorește să reglementeze tot ce se întâmplă în societate. E vorba de accesul la bunuri și servicii și ar trebui să ținem cont de acest lucru în cadrul dezbaterii noastre. N-ar trebui să ne înlăturăm de pe drumul cel bun. Există multe alte chestiuni importante, însă acestea nu vor fi rezolvate de această directivă. Un alt punct. În ceea ce privește accesul la bunuri și servicii, așa cum a spus și raportorul, există beneficii sociale, însă ar putea apărea și beneficii economice. Pentru că e vorba de persoane care nu reușesc să aibă acces la bunuri și servicii și aceasta ar putea avea implicații economice pentru societate. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată, ne oprim aici după o dezbatere îndelungată și aprinsă. Suntem în întârziere așa că va trebui să trecem foarte rapid la următorul punct și anume accesul publicului la documentele Parlamentului, Consiliului și ale Comisiei. Raportorul este domnul Cashman. Propun ca fără întârziere să dăm cuvântul raportorului pentru a ne informa în legătură cu situația actuală. Domnule Cashman, vă rog. Vă mulțumesc. Voi fi subcint, deoarece am discutat uh, de mai multe ori despre această temă. În urma rezoluției pe care am avut-o în plenară, cred că deoarece suntem încă în prima lectură, avem o propunere actualizată de la comisie bazată pe, pe o reformare nu este neapărat în conformitate cu tratatul de la Lisabona. În următoarele zile aș voi încerca să întocmesc un proiect de raport. În momentul de față, în urma discuțiilor care au avut loc timp uh, de luni de zile, știind că nu va fi un uh, acord universal, deci am încercat să redactez un proiect de raport pe baza poziției Parlamentului din martie 2009. O voi face folosindu-mă de asemenea și de sfaturile serviciului juridic. Aceasta este propunerea mea, să vă prezint acest raport, după care să avem o primă lectură în plenară, bineînțeles după ce toate procedurile vor fi respectate și vom avea discuții aici în Comisia Parlamentară. Deci sper că sunteți de acord. Doamna Hautel um, îmi acordă sprijinul, din păcate dumneai nu a putut să vină astăzi aici. Urma să avem de asemenea o dezbatere cu deputații naționali. Din păcate aceștia nu au putut să vină aici și la urmă urme cred că poate a fost mai bine deoarece până astăzi nu am avut prea mult timp la dispoziție. Nu cred că acum um, reprezentantul comisiei poate adăuga ceva important. Vă mulțumesc, domnule Cashman. Va trebui să acționăm cât mai repede. Îi voi da cuvântul domnului Christensen, reprezentantul comisiei. Vă mulțumesc. Comisia salută că Parlamentul um, a continuat munca la rezoluția din decembrie Așa cum a spus domnul Michael Cashman, e o primă lectură, ceea ce înseamnă că procedura instituțională normală se respectă. Sperăm că acesta va fi un pas important înainte, prin care cele trei instituții pot dialoga și pot obține rezultate. Vă mulțumesc, doamna Benito, din partea Consiliului. Doriți să luați cuvântul? Nu? Foarte bine. Să vedem acum colegii care doresc să intervină. Doamna Zomăr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, um, Am discutat de mai multe ori despre acest lucru și în plen, dar aceasta se întâmplă în democrație, fiecare are dreptul să-și pună părerea. Ceea ce este obiectiv și raportorul are dreptate, acest dosar se discută deja de mai multă vreme, este o rămășiță din uh, mandatul trecut și cumva trebuie să îl încheiem. Uh, eu cred că ar trebui să încercăm să facem progrese în acest dosar. Nu putem să-l lăsăm așa cumva plutind în aer încă 5 ani. Eu sunt Uh, dispusă să discut cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră și poate că ar fi bine dacă și din partea comisiei um, uh, cineva ar exprima uh, puțin modul în care stau lucrurile cu privire la conținut, pentru că avem acum tratatul de la Lisabona și deci e un nou început și poate că vo, poate există între timp uh, informații noi. Eu sunt, după cum am spus, dispusă să îmi aduc contribuția la acest dosar odată ce avem totul pe masă. Danke. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? No more comments? What? Mai aveți comentarii? Domnule Cashman, văd că ați reușit ce v-ați propus. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze, dragi colegi, trebuie să plec, însă e o coincidență. Voi vorbi după primul ministru britanic despre egalitate și non-discriminare în seara asta, deci îi voi informa în legătură cu dezbaterea pe care am avut-o astăzi. Îi mulțumesc doamnei Zomer pentru comentarii și îi mulțumesc pentru modul constructiv în care abordează acest dosar. Așa trebuie să abordăm și negocierile. Deci trebuie să ajungem la un compromis care să mulțumească pe toți. Și domnul De Jong a avut o abordare constructivă și a ajutat și m-a ajutat ca acest dosar să progreseze. Nu am nimic de spus în plus, însă aș vrea să-i spun prietenului de la comisie că e ușor să-i spui Parlamentului că nu a făcut progrese deoarece nu a urmat uh, practicile instituționale normale de primă lectură. Înainte de tratatul de la Lisabona, am ajuns întotdeauna la un acord, înainte de a avea uh, o primă lectură oficială. Deci aș vrea să repet acest lucru, deoarece nu cred că ne ajută cu ceva să tot repetăm problemele trecutului, să le tot reamintim. Suntem în prima lectură, nu, domnule Cashman, totuși. Vă mulțumesc. Domnule Busutil, mulțumesc. Înainte de a continua, mă întreb dacă vă pot ruga să amânăm punctul 9 privind aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Colega mea, Kinga Gal, raportorul, nu este prezentă astăzi și cred că mulți alți uh, membri ai comisiei trebuie să grăbească spre aeroport, deci aș mulțumi dacă am putea amâna acest punct pentru o altă reuniune. Da, suntem de acord, spune președintele amânăm punctul 9 pentru o ședință viitoare. După cum vă amintiți, punctul 7 privind delegația de documentare în sudul Italiei, deci a fost anulat. Trecem acum la punctul 8. Și acesta a fost scos de pe ordinea de zi? Ah, da, se pare că da. Avem acel punct acel adendum. Prezentarea domnului Fol a fost făcută, punctul 7 deci a fost eliminat, la fel și punctul 8 a fost scos de pe ordinea de zi, iar punctul 9 a fost amânat. Asta înseamnă că am terminat. Se încheie ședința.